Nu știu, използвам моя роден Vă mulțumesc, mă voi exprima în limba mea maternă. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în ultimii 20 de ani, spațiul Schengen a folosit uh, un singur format de viză. În ultimii ani au tot apărut foarte multe cazuri de falsificare a vizelor și la reuniunea noastră anterioară am încercat să vă prezint propunerea comisiei în legătură cu modificarea regulamentului privind modelul uniform de viză. E vorba de un dosar foarte important, de natură extrem de tehnică. Sprijin această propunere a comisiei și nu sugerez niciun fel de amendament. Noul format al um, acestui autocolant a fost stabilit cu părțile implicate și corespunde nevoilor um, aparatelor care citesc uh, aceste vize. Noua legislație ar trebui să fie adoptată cât mai repede, dat fiind că e o situație de urgență. Dacă unul dintre colegi dorește acum să înainteze un amendament, poate să o facă până pe 9 decembrie. Votul va avea loc în ianuarie. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu. Aș vrea să știu dacă dorește cineva să intervină. Domnul Spiefka. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să vă spun că e vorba de o chestiune în privința în care suntem cu toții de acord. De acord. Colegul Giabatski ne-a prezentat cum stau lucrurile, a vorbit despre amenințările existente în ceea ce privește falsificarea acestor uh, vize uh, autocolante. Deci e important să uh, se intervină. Am o singură observație în numele colegului dar care astăzi nu este prezent. Vorba de articolele 2 și 3, unde se vorbește despre măsurile de tranziție, măsuri intermediare, care ar trebui să acopere o perioadă de 15 luni, 9 luni pentru introducere și încă 6 luni fără însă să se dea explicații în legătură cu necesitatea de a adăuga această perioadă de șase luni. Noi am preferat să fie un termen de 9 luni și nu 15. Ni se pare că e mai mult decât suficient pentru a introduce aceste uh, noi măsuri. E singura observație pe care țineam să vă împărtășesc și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule că Mai sunt alte intervenții? Nu. Comisia este prezentă în viață și dornică să se exprime. Niciuna din cele trei condiții nu se întrunește. Deci, reamintesc că amendamentele trebuie înaintate pentru în data de 9 decembrie. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 22. Dau cuvântul domnului Gazbara. Grazie, signor Presidente. Eh, siamo stati informati... Mulțumesc, domnule președinte. Am fost informați că raportorul Handel, care se ocupă la Comisia de Fond, a amânat prezentarea raportului pe 23 februarie. Prin urmare, eu vă propun să ne adaptăm și noi lucrările funcție de această amânare. Avizul a fost prezentat, însă eu cred că ar fi mai bine să așteptăm prezentarea dosarului. Deci eu v-aș propune să ne prezentăm amendamentele către sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Un jour près, je trouve que le 23 février... E o zi bună, 23 februarie, o zi în plus sau una în minus, nu spun de ce e o zi atât de bună, Să aș vrea să știu dacă aveți comentarii, nu? E moi aussi, du coup. <laughs> Am epuizat subiectele, <laughs> la fel și eu, și trecem la punctul 24. Madame Delvaux. Merci, merci, monsieur le... Doamna Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte sunt invitată să mă exprim în legătură cu situația grupului de lucru privind uh, dezvoltarea roboticii. Vorba de implicațiile juridice și de natură etică a roboticii. Și vorbesc sub supravegherea domnului Anderson, care e un membru uh, foarte harnic în acest grup de lucru. Ne-am întâlnit de șase ori și am încercat mai ales să înțelegem despre ce e vorba ce se întâmplă în acest domeniu al roboticii și trebuie să vă spun că e foarte complicat și foarte variat ceea ce se întâmplă. Definirea robotului, măcar acest lucru nu e ușor. În principiu e vorba de un suport material care are un element mecanic, electronic, algoritmi, sensori, elemente de captare. Am pus și întrebări legate de faptul dacă un anumit algoritm care funcționează, de exemplu, um, la bursă, poate fi considerat un robot. E discutabil. În orice caz, am constatat că roboții sunt foarte diferiți, domeniile de aplicație sunt foarte variate. variate. Cunoaștem mutațional, bineînțeles, roboții industriali, prima generație de roboți, însă între timp s-a diversificat mult acest domeniu și uh, Trebuie să știm de asemenea că Europa e principalul producător mondial de roboți industriali. 40% din piața de roboți pentru servicii e la noi. Deci miza de competitivitate și miza industrială e mare pentru ei. Adeseori roboții <clears throat> uh, fac uh, sarcini care sunt prea periculoase pentru oameni, în cazul de incendii, de exemplu pentru întreținerea echipamentelor submarine, în agricultură, de asemenea, se folosesc foarte mulți roboți. Și mai există un domeniu deosebit, cel al protezelor, și aici e vorba de roboți, de exemplu, o mână, un braț artificial, care însă e legat de creierul dumneavoastră și care se supune comenzilor dictate de creier. Piața se așteaptă la mare succes pentru roboții care să se ocupe de persoanele în vârstă care au nevoie de asistență pentru a putea trăi în mod independent și mai avem și uh, mașina fără șofer și dronele. Cu privire la drone, trebuie să știți că cei de la Libe deja au făcut un raport cu recomandările de rigoare. Putem menționa asta, însă uh, N-are rost să insistăm mult asupra dronelor. în anul trecut dronele au reprezentat cadoul cel mai adesea oferit la uh, Crăciun, de Crăciun. Deci există drone peste tot, de toate dimensiunile, nu există reglementare și nu există o reglementare uniformă în Uniunea Europeană, ceea ce e o problemă. Doar ce o dronă poate trece granița fără să fie văzut, în ce privește asigurările și regulile sunt diferite la o țară la alta, ce apar probleme. Ne-am ocupat de toate acestea și am descoperit o lume nebănuită, cel puțin în cazul meu. Și acum noi ne punem mai degrabă întrebări de natură etică. Cred că va fi ușor să spunem că ne dorim un cod, un comitet de etică pentru roboți, că vrem și niște linii orientative sau un cod etic și pentru cercetătorii din domeniul roboticii și uneori așteptăm și dezbaterile pentru a vedea dacă împărtășim cu toți aceleași valori etice în aceste privințe. Iată deci niște chestiuni pe care le putem discuta cu experți, însă cred că trebuie neapărat să avem o încadrare etică uh, pentru robotică. Din punct de vedere juridic, apar multe chestiuni. Unele nu țin exclusiv de robotică. În primul rând, protecția vieții private. Un robot nu poate funcționa dacă nu există un flux de informații, de date. Și imaginați-vă, există dacă avem un robot care se ocupă de o persoană în vârstă, în apartamentul acestea, robotul deține informații în legătură cu toate Uh, informațiile și se pune problema accesului la aceste informații, la modul în care sunt gestionate acestea. Deci e vorba aici de dreptul la intimitate, dar nu doar roboții aici sunt vizați, ci și camerele de lua vedere, serviciile de supraveghere și așa mai departe. Discutăm acum dacă trebuie să existe un buton pe roboți pentru a dezactiva transmiterea de date. Asta ar fi o problemă în cazul uh, mașinilor fără șofer. Dacă toate mașinile fără șofer sau nu ar trebui să aibă o cutie neagră care să înregistreze tot ce se întâmplă, caz de accident, să dacă poți să apeși pe acest buton și să întrerupi uh, transmisia de date, nu mai știi cum a fost cauzat accidentul respectiv și apar probleme cu uh, companiile de asigurări și așa mai departe. O a doua fațetă importantă, securitatea rețelelor, securitatea cibernetică. Aici nu există o manieră de certificare a siguranței rețelelor în Uniunea Europeană. De exemplu, pot să am un telefon mobil care nu mai reacționează. Uneori se întrerupe conversația pur și simplu în timpul conferinței. Dacă ți se întâmplă asta cu un robot care circulă pe stradă, e tragic. Dacă robotul nu mai primește semnal, nu mai știe cum să conducă. Deci, iată multe aspecte pe care trebuie să le soluționăm. Însă nu sunt aspecte care ne vizează neapărat pe noi, uh, Comisia Juri, însă avem reprezentanți și din alte comisii în acest grup de lucru. Cred însă că ar trebui să ne concentrăm mai ales asupra aspectelor legate de responsabilitate. Cine poate fi tras la răspundere în caz de accident uh, cu un robot? Creatorul, utilizatorul, robotul însuși în Franța există o teorie <laughs> conform care ar trebui să conferim personalitate juridică robotului sau fizică pentru că acesta să poată fi responsabil. Urmează după aceea drepturile contractuale, un subiect foarte complicat. Dreptul nostru contractual, așa cum e el acum, poate fi aplicat și roboților de exemplu, cumperi un robot și în același timp trebuie să asiguri întreținerea, follow-up-ul, toate serviciile aferente. Și aici eu am o întrebare pentru comisia noastră. Am putea oare să organizăm noi aici o reuniune, o audiere cu experți, deoarece experții au păreri divergente în această privință. Ar fi interesant de aia să avem o confruntare între cei care sunt pentru principiul răspunderii stricte, deci să avem o structură de gestionare a riscurilor și cei care optează deci pentru acordarea unei personalități, pentru a avea posibilitatea de a trage la răspundere roboți. Eu una nu mă simt în stare să discut singură despre o temă atât de complicată, deci ar fi mai bine să o facem împreună. Deci eu cerere pe care vă adresez să organizăm o astfel de audiere. Există destul de mulți experți și ar fi interesant să putem compara opiniile lor. Acum e și problema drepturilor de autor. Ce se întâmplă dacă un robot, de exemplu, creează o operă? Cui aparține? Cine vinde drepturile de autor? Deci trebuie să ne ocupăm și de acest lucru. Mai sunt și chestiuni legate de securitate, de siguranța lucrătorilor, ce deci trebuie să știți că prima generație de roboți pe care am cunoscut-o în industrie, în această primă generație exista o strictă separare între roboți și oameni. Roboții de obicei sunt foarte periculoși și trebuia să eviți contactul cu oamenii. Noua generație de robot care e pe piață mizează pe interacțiune între om și robot. Deci se pune problema de securități, după aia apare și siguranța consumatorilor. Deci iată multe aspecte importante în ceea ce privește robotica. Mai sunt și aspecte legate de sănătate. În domeniul sănătății există foarte mulți roboți. Există roboți care operează chirurgical, care sunt incluși printre echipamentele medicale sau fac parte din aparatura medicală. Nu știu dacă aici control e suficient. Și mai e și întreg sistemul de proteze care ar putea să asiste omul. Și aici apar probleme de natură etică. o astfel de proteză e menită, de exemplu, să compenseze un handicap sau o pierdere sau să îmbunătățească performanțele omului, fără să existe nicio problemă de sănătate. Deci eu cred că am trecut în revistă toate problemele. Eu sunt foarte recunoscătoare Serviciului de Cercetare Științifică a Parlamentului STOA, care a lansat un studiu în legătură cu diferitele scenarii posibile în următoarei 15-20 de ani. Așteptăm rezultatele acestui studiu pentru februarie-martie Și în mai voi face un proiect de raport pentru ca toată lumea să aibă timp să-l studieze în profunzime și pentru ca și celelalte comisii vizate să își poată da uh, opinia. Trebuie să vă spun că după ce am frecventat această lume relativ mică, însă fascinantă a oamenilor de știință din domeniul roboticii, deci trebuie să vă spun că <laughs> există foarte multă science fiction, însă există și multe lucruri care sunt pe cale de a deveni realitate. De aia e nevoie de o reglementare destul de flexibilă pentru a nu frâna eforturile de cercetare și dezvoltare, în același timp trebuie să fim conștienți că dezvoltarea tehnologică <clears throat> e foarte rapidă și va trebui să ne adaptăm. Nu putem să avem o legislație fixa, fixă prima generație au fost niște mașini, pentru a doua generație e nevoie de noi reguli. Și peste 20, 25, 3, 25 de ani va apărea a treia generație de roboți care va face totul în locul oamenilor. Putem să ne gândim, însă nu e urgent să legiferăm acum. Putem avea o dezbatere să, fără să ne gândim că mâine, mâine mâine, poi mâine, roboții se vor uh, opune oamenilor și vor înlocui la locurile de muncă. Vom avea de asemenea și o reuniune legată de ocupare și vă spun cinstit, viitorul nu poate fi prevăzut și nici experții nu sunt de acord. Unii spun că roboții vor ocupa cam 40-60% din uh, locurile de muncă actuale, însă nu se știe exact cum vor evolua locurile de muncă. Alții spun că roboții creează și locuri de muncă. Deci să nu ne îngrijorăm, însă trebuie să ne ocupăm și de educația populației, deoarece va fi nevoie de alte talente, de alte competențe decât cele pe care le folosim astăzi. Învățarea pe parcursul întregii vieți, uh, <clears throat> formarea celor care au un loc de muncă și există și oameni de știință care spun că ar trebui să existe uh, două, trei cicluri de formare pentru ca lucrătorii să se adapteze la evoluția tehnologică atât de rapidă. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că cei de la Comisia de Ocupare au lansat și ei un grup de lucru tocmai pentru a se ocupa de ocupare și robotică. Deci colaborăm cu ei Și vă spun, există o serie de experți care spun că faptul că în industrie vor exista mai mulți uh, roboți uh, ne va permite să păstrăm din competitivitatea noastră. Și va fi ocazia să relocalizăm pe teritoriul Uniunii Europene unele industrii care s-au uh, delocalizat. Deci putem aduce înapoi anumite locuri de muncă. Însă când te uiți la ce se întâmplă pe alte continente, SUA a lansat un program enorm de robotică, China investește foarte mult în roboți. Deci de roboți nu vom scăpa. Deci mai bine ar fi să o luăm înainte și să stabilim reguli pentru ca industria noastră să se implice din start și să nu ajungă să fie nevoită, practic, să sufere influența apariției roboților în mod masiv pe alte continente. Doamne președinte, aici îmi uh, opresc prezentarea legată de roboți, aștept întrebările dumneavoastră, însă vă rog frumos să organizați o audiere, lectură cu dreptul contractual, mi se pare foarte important. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Delvo. Ne-ați spus că nu ați, că ați fost ă, practic, ă, v-ați simțit neputincioasă în fața acestui subiect atât de vast și de complicat, de complex. Poate vom avea nevoie de un al doilea, de o a doua audiere. De altfel, în Belgia există un, ă, o persoană care concepe strategii Uh, în domeniu, se ocupă de inteligența roboților, nu doar de mecanică, e domnul Laura Alexandru, vine din domeniul medical, a scris o carte extraordinară, Moartea Morții, și anume cum anume algoritmii transformă practic și viitorul medical, dar și cel social al omenirii. În Europa suntem lideri în domeniul roboticii chirurgicale. Mai multe țări, mai ales la, exact, la Strasburg, de patru ani se efectuează operații cardiovasculare efectuate deci, de robot. Deci prin satelit de multe ori sunt date <laughs> ordinele pentru a nu uh, secționa un anumit vas uh, sanguin. Well, thank you. Domnul Anderson. Uh, Vă mulțumesc. Sunt de acord cu doamna Delvo. Este un grup de lucru cu activitate foarte interesantă, care se ocupă de o temă foarte largă și fascinantă. un domeniu unde deja sau au avut loc evoluții care depășesc, au depășit așteptările mele. Lucruri pe care le consideram a fi științifico-fantastice au devenit deja o realitate și putem să vedem că într-o perioadă scurtă de timp, peste câțiva ani, urmează să aibă loc evoluții importante și este vorba de evoluții care au loc foarte repede în acest domeniu al roboticii putem să vedem că în anumite domenii, de asemenea, urmează să apară noi evoluții, fie că le vom cunoaște sau nu, și este evident că avem nevoie de o reglementare. Mă gândesc, de exemplu, de un domeniu, la un domeniu unde lucrurile au evoluat foarte mult, și anume dronele. Dronele deja sunt produse, de mult timp uh, monitorizează, se prăbușesc, uh, dispar, uh, intră în coliziune între ele. Deci cred că trebuie să reglementăm dronele. Această activitate de, de reglementare deja ar trebui să fie demarată. Apoi știm că există roboți în chirurgie, de exemplu, dar și uh, în domeniul mașinilor care se conduc singură. Și dacă ne dorim ca uh, uh, Uniunea Europeană să-și păstreze avantajul competitiv, cred că avem nevoie și de acțiuni politice care să permită um, viteza acestor evoluții, mai ales în ceea ce în ceea ce privește inteligența artificială, cred că va trebui să discutăm în următoarele decenii întrebări foarte pe care nu, nu le vom putea evita. Nu cred că vom putea găsi toate răspunsurile la aceste întrebări pentru a le include într-un raport, dar ar fi uh, util și dacă am găsi întrebările potrivite pe care trebuie să le punem. Georgescu. Dziękuję. Domnul Sibiesca. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, trebuie să recunosc că este o temă absolut fascinantă pe care nu o cunoștem și trebuie să recunosc că sunt puțin invidios pe dumneavoastră, doamnă raportor. Ați învățat atât de multe lucruri noi în legătură cu această temă și mi se pare că o audiere ar fi deosebit de utilă. Ne-ar permite să ne îmbogățim uh, cunoștințele și dacă este să mă gândesc puțin înapoi în timp, să-mi imaginez lumea fără, fără internet, dacă încerc să-mi aduc aminte cum arătau calculatoarele în urmă cu 30 de ani, cred că peste 30 de ani, în urma noilor evoluții din uh, robotică, lumea va arăta complet diferit față de cea de astăzi. În urmă cu 30 de ani nu cred că ne-am uh, pus întrebările potrivite și lucrurile au evoluat într-un ritm mult mai rapid decât uh, acțiunile noastre. Din punctul de vedere al roboților și locului acestora în lumea noastră, după cum ați spus, există utilizări uh, multiple, pe noi ar trebui să ne intereseze dimensiunea care ține de securitatea operării acestor uh, uh, roboți, uh, aspectele legale. Eu nu pot închipui ca un robot să fie o persoană fizică sau o persoană juridică, dar cine poate ști, pe viitor totul este posibil. Deci sunt cu totul de acord cu ideea dumneavoastră de a organiza o audiere pe această temă pentru că ar trebui să aflăm mai multe lucruri despre ce ne așteaptă pe viitor. Deci am putea să discutăm, să avem o audiere deja anul viitor, cândva în uh, mai. Vă rog. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare uh, foarte interesantă, dar și uh, nostimă în timpul uh, prezentării uh, ne-am lăsat prinși așa puțin de glume, ceea ce nu e bine, dar în orice caz problema responsabilității este foarte importantă, care se pune în dreptul francez, dar uh, nu numai. E vorba de problema răspunderii obiective. Va fi un adevărat subiect și aici ne punem întrebări caragioase. Roboții au un suflet, ne vom întoarce la conferințele, congresele sau uh, întrunirile uh, care au avut loc în istoria uh, creștinismului pentru a vedea cât de departe mergem în acceptarea roboților. E o dezbatere cu adevărat pasionantă pentru că până la urmă intră până în viața noastră. Vorbeați înainte despre mașini, dar practic toate, toate avioanele Uh, se bazează acum pe un sistem de roboți. Ceea ce e și mai grav, ne dăm seama că puținele accidente care au loc uh, sunt datorate erorilor umane, din păcate, decât mașinilor. Deci uh, e un subiect care ne poate îngrijora, dar e și foarte interesant. În ceea ce privește problemele de etică, mi-amintesc că în liceu am citit o carte de science fiction în care robotul trebuia să facă multe lucruri. De exemplu, să protejeze, să o protească viața și trebuia și să salveze viața persoanei, să cruțe viața persoanei care îi, donea, îi dădea ordine. Robotul explodează la sfârșit pentru că uh, persoana respectivă a cerut să omoare pe cineva, deci robotul n-a mai făcut față din punct de vedere etic și a explodat, s-a sinucis, ca să zicem așa. E un subiect, știu că nu e de competența comisiei noastre jurii, ci poate ar fi bine să discutăm uh, la o audiere. Faptul că în ceea ce privește uh, munca cea mai de jos, uh, uh ea e făcută din cea mai mult de roboți. Ar trebui să ne gândim poate și la finanțare. Uh, și spun acest lucru pentru că dacă dezvoltăm uh, roboții, robotica, sigur că trebuie să continuăm. Uh, e suficient să mergem în Japonia ca să vedem cât suntem de în urmă. Dar se mai pune și altă problemă, problema fiscalității. În uh, mentalitatea noastră este clar că o persoană care lucrează aduce valoare adăugată și trebuie să plătească impozite, impozitul pe venit și funcționarea societății noastre pe asta se bazează. Și dacă mâine vom înlocui persoanele umane cu Uh, roboți, uh, vom avea uh, nu numai că nu vor, roboții nu vor mai plăti um, impozite, ci și oamenii nu vor mai avea salariu. Și vedem acest lucru mașinile, automatele din gări. Știu că nu este locul unde să trebuiască să discutăm acest lucru, dar dacă într-o audiere am putea să punem această întrebare a consecințele, a consecințelor unei societăți care funcționează exclusiv pe bază de roboți, atunci trebuie să ne gândim și la o revizuire, o revoluție a sistemului nostru economic și social. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? V-a ajuns subiectul roboții, <laughs> văd. permiteți să adaug și eu ceva, pentru că e un subiect uh, foarte interesant. Eu nu sunt expert, uh, de mult urmăresc subiectul, dar în uh, comunitatea științifică se spune că atunci când se va găsi, se va inventa calculatorul de 15.000 de ori mai puternic decât cel mai bun calculator actual, deci cam peste 15 de 20 de ani, personalitatea, nu numai fizică, genele, funcționarea neuronilor, acizi aminați, deci tot ce ține de genomul uman, totul va putea fi transferat la un robot. Deci, practic, aproape toate funcțiile ale corpului uman, cu excepția sentimentelor, asta încă nu se va putea, se va putea transmite la roboți. De 15.000 de ori mai mult decât calculatoarele actuale, deci uh, va fi nevoie de mai puțin uh, de 20 de ani. Gândiți-vă că telefonul meu e mai puternic decât primele mașini IBM. Uh, ar, putea ar fi bine, poate, dacă ne-ați putea ajuta și vizează tot ce a spus dumneavoastră, să discutăm și alte subiecte, nu numai finanțarea dezvoltării cercetării în Europa în acest domeniu, pentru că e nevoie, într-adevăr, de sprijin public, nu numai bineînțeles, contextul social care va fi impactat, uh, contextul juridic. Uh, sigur că personalitatea juridică a unui robot nu va putea fi tratată ca o persoană, poate va trebui să facem o alegere. Și apoi tot ce înseamnă uh, munca, activitatea umană, securitatea. Nu știu ce părere aveți, dragi colegi, dar poate că ar trebui să ne gândim să organizăm o serie de audieri pentru că cred că e un subiect care merită să fie explorat. Deci, din cât am observat, la sfârșitul primului trimestru ați putea participa la o audiere. Da. Trebuie să cerem uh, accesul, uh, dar în orice caz, uh, da, voi putea să vin, cred am putea organiza mai multe audieri, pentru că avem de-a face cu mai multe subiecte diferite și cu coordonatori ar trebui să vedem cu ce putem începe. Pentru că nu o să putem să tratăm toate subiectele într-o singură audiere, într-o singură zi. În orice caz, după părerea mea, după trei ore de conferință, eu nu mai pot. Deci, în orice caz, poate ar fi mai bine să facem câteva audieri mai scurte pe subiecte foarte bine uh, definite. Câteva observații, pe scurt. Sunt de acord cu domnul Anderson. Sunt de acord cu el. Nu o să găsim răspunsuri la toate întrebările, dar cred că este foarte important să punem aceste întrebări. Pentru că va fi nevoie de o dezbatere, nu numai la Parlamentul European, ci o dezbatere în întreaga societate. În ce direcție vrem să ne îndreptăm? cum o să organizăm această coabitare pe pământ. E o dezbatere filozofică până la urmă și cred că e foarte important să o organizăm, să depășească cercurile strict științifice și de experți. Am putea discuta uh, ore întregi dacă uh, roboții vor avea la un moment dat un suflet sau nu. Eu nu știu. Cred că deocamdată nu, nu știe nimeni. Dar în orice caz, dintotdeauna oamenii au fost fascinați de acest subiect. Cel puțin uh, um, science fiction-ul, uh, deci această idee apărut în science fiction uh, nu de azi, de ieri, ci chiar din antichitate. Și aș dori totuși să vă atrag atenția să asupra unui pericol că vom găsi o soluție la toate. Eu vă propun o abordare mai pragmatică. Să încercăm ce, să vedem ce putem rezolva într-o primă fază, să găsim răspunsuri la aceste întrebări. De exemplu, mașina fără șofer. Va interveni foarte uh, ușor, foarte în scurt timp, ce am aflat, nu va fi Google Car pentru că aceste, aceste mașini funcționează doar când uh, strălucește soarele și când șoseaua este suficient de uh, lată și că nu sunt ambuteiaje. La Bruxelles nu cred că vom avea, având în vedere traficul uh, din oraș, nu cred că vom avea azi mâine o astfel de mașină, dar în curând vom avea mașini care vor putea, de exemplu, să se parcheze fără șofer. la Convenția, Convenția de la Viena ă, stipulează că nu e nevoie ca cineva, pentru că să parcheze o mașină, să uh, conducă volanul. Deci ă, trebuie să ajutăm industria să se dezvolte în această direcție. Dar nu o să mă lungesc prea mult. Intervenție fără microfon din sală. Oui, mais nous sommes, nous serons maintenant dans une, dans une deuxième... Da, dar acum trecem la a doua generație de roboți în care există o interacțiune între om și robot și nu știu când, poate în 20-30 de ani va avea loc, uh, vor apărea roboții de a treia generație care vor fi mai autonom, vor fi, vor fi autonom, care vor învăța singuri, de exemplu. Deci, eu vă propun să ne gândim pe termen lung, în context, dar să încercăm să ne ocupăm de uh, toate aspecte așa de la an la an. De asemenea, se mai pune întrebarea dacă nu ar trebui să conferăm o personalitate roboților pentru ca ei să fie considerați ca actori ai societății, să poată să fie impozitați ca să îi financeze pe oameni mai ales uh, sistemele noastre de uh, securitate socială care se, se bazează, funcționează pe impozite și pe taxe. Deci dacă roboții înlocuiesc oamenii, cum uh, acești oameni vor mai beneficia de cotizații sociale, de exemplu? În orice caz, trebuie să punem această întrebare și eventual să propunem chiar recomandări. În orice caz, mă bucur că păreți să fiți uh, cel puțin la fel de entuziasmați uh, ca mine în ce privește acest dosar. Președintele, mulțumesc că uh, secretariatul este la dispoziția dumneavoastră. Mulțumim, trecem la punct, următorul punct de pe de zi. Vă invit să faceți un rezumat al vizitei la Washington. very much. Um, we've uh, had a very interesting o să încep. Am avut un program foarte inter- interesant. Ne-am concentrat pe două subiecte. În primul rând, negocierile în curs de TIP și, pe de altă parte, drepturile la proprietatea intelectuală. În ceea ce privește TTIP, impresia mea a fost că aceste negocieri nu sunt uh, atât de importante pentru legiuitori se, s-a investit uh, o pasiune mai mare și să cunosc mult mai bine negocierile referitoare la uh, parteneriatul transpacific. Um, nu prea am, am reușit să găsim un uh, partener uh, relevant cu care să discutăm despre propunerile europene referitoare la noul mecanism de, so- de soluționare a litigiilor între stat și investitori. Uh, ISDS. Propunerea respectivă, la momentul vizitei noastre, fusese relativ recentă și gradul de cunoaștere în rândul uh, congresmenilor a negocierilor pentru TTIP a fost relativ redus și cred că, este, cred că trebuie să monitorizăm îndeaproape această situație. Am uh, purtat o discuție foarte interesantă cu experții pentru uh, drepturile de autor de la, uh, din partea Departamentului de Stat pentru Comerț. Am discutat despre depășirea barierelor legate de protejarea indicațiilor geografice. Am discutat multe cifre, a fost dificil să le discutăm la fața locului și dacă este posibil, aș dori să cer uh, secretar, secretariatului să ia contactul cu reprezentantul Departamentului pentru Comerț pentru a primi uh, documentația uh, pe care am discutat-o atunci. Au fost uh, chestiuni foarte interesante, însă a fost foarte imposibil să le, să le discutăm într-un mod aprofundat într-o perioadă atât de, atât de scurtă de timp. Am, ne-am întâlnit cu oficiul uh, pentru brevete și mărci uh, înregistrate din Statele Unite ale Americii și cu cel care se ocupă de drepturile de autor, am văzut că există o similitudine între temele discutate în Europa și în uh, SUA din acest punct de vedere. De exemplu, se discută prevederi referitoare la operele orfane și mi se pare că ar fi util să avem un schimb de opinii Um, discutând uh, experiența europeană legată de punerea în aplicare a directivei uh, referitoare la operele orfane, în condițiile în care Comisia Europeană va veni curând cu o evaluare a funcționării acestei uh, directive. Am discutat și despre structura biroului din Statele Unite ale Americii și, în, și la și la Parlamentul European s-a discutat despre restructurarea OMP. Organizația Mondială a Drepturilor Intelectuale și vedem că și în Europa și în Statele Unite ale Americii se dorește îmbunătățirea cadrului legislativ, deci și din acest punct de vedere cred că vom putea colabora uh, foarte bine pe viitor. În, um, în plus, uh, și în Statele Unite ale Americii se încearcă îmbunătățirea sistemului uh, prin care conținutul de pe internet um, este înlăturat pentru a se asigura că uh, nu, nu se ajunge la abuzare a acestui mecanism și într-un document de lucru care urmează să fie publicat se discută despre Uh, derogările prevăzute pentru operele care uh, recurg la elemente din alte opere, deci uh, remixuri și așa mai departe. Ne-am întâlnit de asemenea și cu unul din judecătorii de la Curtea Supremă din Statele Unite ale Americii, domnul Bryan, și cu care am discutat, uh, printre altele chestiuni discutate și în Parlamentul European, uh, protejarea conținutului care a intrat în domeniul public și ar trebui să rămână astfel. Deci a fost interesant să vedem că o mare parte a dezbaterii purtate în Europa, când vine vorba de drepturile de autor, este discutată și în Statele Unite ale Americii și în legătură cu TTIP, foarte multe din uh, lucrurile dezbătute aprins în Europa nu se bucură de atenție prea mare în Statele Unite ale Americii, sau cel puțin aceasta a fost impresia mea. Merci, madame, euh, monsieur Vieska. Dziękuję bardzo. Domnul Vieska. Sunt cu totul de acord cu cele spuse de Iulia a fost o vizită foarte interesantă și surprinzătoare în același timp. M-aș fi așteptat și eu ca partenerii noștri americani să uh, cunoască mai bine situația negocierilor uh, TTIP, însă din contactele pe care le-am avut cu congresmenii a reieșit că gradul de cunoaștere nu este atât de ridicat uh, administrația a dat dovadă că cunoaște mult mai bine uh, negocierile. Uh, Iulia a menționat uh, autoritățile cu care ne-am uh, întâlnit, care uh, cunoșteau foarte bine uh, materia, chiar dacă aveau uh, păreri diferite de uh, ale noastre. Și aș dori, uh, mă întreb dacă experții noștri cunosc la fel de bine situația din, uh, din Statele Unite ale, a, Statele Unite ale Americii, în ceea ce privește indicațiile geografice, de exemplu. De exemplu, am asistat la o prezentare foarte doctă a acestei teme, în urma căreia, căreia însă concluziile au fost foarte diferite față de uh, dezbaterea purtată aici în Europa. Deci este evident că este necesar să continuăm această cooperare între uh, Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii și Parlamentul European. Știu că la începutul anului viitor este pregătită o vizită a colegilor americani în, la Parlamentul European, un lucru foarte, un lucru foarte bun. Și apoi am avut impresia că la Capitol Hill nu se acordă o atenție prea mare TTIP. Este o temă de care se ocupă mai degrabă administrația, chiar dacă ultimul cuvânt uh, va reveni uh, congresmenilor. În ceea ce privește drepturile de autor, am avut o discuție foarte interesantă și cred că suntem în aceeași etapă din punctul de vedere al căutării unor noi uh, soluții. Sistemul din America este foarte diferit, nu este unul uh, coerent pe uh, întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii, pentru că există prevederi diferite în diferitele state americane și mi s-ar părea o idee foarte bună să avem un schimb de opinii permanent care să ne permită să rezolvăm eventuale probleme care vor apărea pe viitor când vom negocia alte acorduri de tipul TTIP. Deci mi s-a părut o vizită foarte interesantă de care am avut nevoie și mi se pare păcat că atât de rar avem oportunitatea de a vizita Statele Unite ale Americii, care sunt principalul nostru partener și Europa ar trebui să fie considerată a fi unul din uh, principalele, principalii parteneri ale Statelor Unite ale Americii. Uh, poate acest lucru nu se întâmplă pentru că în Europa diversitatea este foarte mare și acest lucru determină o uh, rezervă din partea Statelor Unite ale Americii vis-a-vis -vis de colaborarea cu Europa. Mulțumesc pentru observația dumneavoastră și pentru acest rezumat. Trecem la punctul 26 de pârnea de zi. Uh, delegația la Observatorul European al încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Am fost o delegație formată din două persoane, dintre care am uh, făcut și eu parte. Dacă doriți, uh, stimată colegă, poate ar fi mai bine să începeți dumneavoastră, vă rog. Uh, thank you. Uh, I'm happy to start. Vă mulțumesc. Observatorul ne-a, pre- ne prezentat programul de lucru pentru anul 2016 și a luat nota de sugestiile membrilor uh, delegației noastre. Cred că punctul cel mai relevant pentru Comisia Jurii este faptul că acest observ- observator va revizui în mod sistematic jurisprudența privind uh, Uh, încălcarea drepturilor uh, privind uh, secretele comerciale. Este activitate care ne va fi utilă pentru a identifica unele probleme existente în, pus, în punerea în aplicare a acestui cadru de reglementare a secretelor comerciale în diferite state membre ale Uniunii Europene. Cred că știți că Parlamentul European a recomandat protejarea domeniului public. Este o chestiune studiată și de Observatorul European al încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, mai ales uh, se ocupă de analizarea uh, plus valorii uh, în domeniul filmelor. Există o nouă arie de interes pentru viitorul program de lucru în ceea ce privește abordările diferite referitoare la înregistrarea voluntară a diferitelor opere există uh, posibilități mai prin care, prin care proprietatea supranumeră poate fi dovedită mai, uh, mai ușor și mi se pare o cale pe care trebuie să o analizăm mai mult și în același uh, timp trebuie să ne întrebăm ce se face deja când vine vorba de registrele uh, publice. Știți că anul trecut Parlamentul European a adoptat directiva privind operele orfana și OMPI a prezentat uh, înregistrarea, procesul de înregistrare a uh, operelor orfane și vedem că există anumite probleme cu acest registru care a funcționat deja de un an. Până acum au fost înregistrate 1300 de opere ca fiind orfane. Cu toate acestea, Majoritatea dintre acestea, aproximativ 750, provin de la o singură arhivă uh, cinematografică din uh, țările de jos. Deci, uh, anumite sectoare au profitat de acest nou instrument, altele mult mai puțin. Am discutat această problemă cu responsabilul pentru acest registru, mai ales când vine vorba de biblioteci, de arhive, Uh, costurile conexe pentru a găsi uh, uh, titularul de drepturi sunt prohibitive, deci se preferă recurgerea la vechiul cadru legislativ și nu la noua directivă. Există diferite tipuri de opere pentru care, care nu sunt acoperite de normele de, de aplicare a acestei directive, cum ar fi Uh, fotografiile care există în diferite arhive și ar trebui să rezolvăm aceste deficiențe în, dacă vom revizui această directivă. Apoi am uh, făcut propuneri în sensul includerii în programul de, de lucru a uh, taxelor plătite pentru copiile private pentru că acum există niveluri diferite de plăți compensatorii pentru aceste copii private în statele membre. Să sperăm că, acest, că și această temă va fi studiată pe, pe viitor de acest uh, observator. Am discutat apoi diferite, diferite teme în, într-o componență diferită. Eu am participat la discutarea temei uh, referitoare la tineret și la protecția consumatorilor, discuțiile au fost diferite față de cele uh, purtate în uh, Parlament referitoare la piața digitală unică. Complete. O să completez uh, prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru ea. Am participat de a doua oară. Cred că toată lumea știe ce înseamnă Observatorul European Uh, Oficiul European de Armonizare a Pieței Interne. Sujet sensible avec beaucoup de discernement, de travail, d'études, ce n'est pas un... E organizație care lucrează foarte serios, uh, o marchează spiritul de independență și de neutralitate. Uh, personalul acestei agenții este de mare calitate, este o agenție extrem de utilă, ca să spun lucrurilor pe șleau. Ne-au fost uh, prezentate mai multe analize, mai multe studii um, desfășurate de această agenție. Uh, ați menționat deja temele, nu o să le trec în revistă. Încă o dată, bineînțeles, uh, tinerețea sau tinerii și digitalizarea, apoi proprietatea intelectuală, tot vis-a-vis -vis de tineri, și proprietatea intelectuală și performanța companiilor, a societăților în Europa. Un subiect extrem de uh, important. Toate aceste analize mi s-au părut foarte pertinente și am avut uh, schimburi uh, foarte interesante pentru că am avut documente concrete uh, pe care să ne bazăm și nu uh, preocupări ideologice sau uh, intuiții. Deci ne-au fost prezentate foarte multe astfel de uh, Uh, informații pertinente. De exemplu, observatorul uh, care face parte din această agenție a făcut un sondaj cu privire la secretul de afaceri și importanța sa în uh, economia europeană. Acest sondaj este cu atât mai bine venit, cu cât ne aflăm în negociere, în fază de negociere a directivei. Parlamentul a votat un text foarte echilibrat eu chiar am insistat asupra transparenței și asupra independenței și confidențialității surselor, mai ales pentru ca uh, jurnaliștii să poată își desfășura uh, activitatea în uh, interes public. Deci uh, tot uh, acestea figurează în uh, secretul de afaceri. În momentul în care dezbaterile au fost uh, încheiate, am uh, făcut o propunere să se instituie un fond care să își aducă contribuția la prevenirea uh, încălcării dreptului de proprietate intelectuală, din care să far, deci care să fie finanțat de către statele membre, apoi de către Uniunea Europeană și de uh, firme europene care, uh, sigur că uh, ar au tot interesul ca secretele de afaceri să fie, să fie protejat. Am putea să numim acest fond un fond mixt. Am, ar trebui să ne gândim și la armonizarea sancțiunilor și la modernizarea modului sau a regulilor de funcționare pentru intermediari. Uh, așa cum am spus și anul trecut, uh, voi rămâne în legătură cu acest uh, observator pentru a continua să studiem aceste chestiuni în interesul dezbaterii economice al uh, apărării proprietății intelectuale, unul dintre argumentele de cercetare cele mai importante pentru competitivitatea companiilor uh, și pentru 50% din întreprinderi în Europa care folosesc uh, intens aceste drepturi de proprietate intelectuală. Ascultând-o pe doamna Reda, îmi spuneam că dacă aceste documente care au fost uh, prezentate de către observator vă interesează, vă rog să ni le cereți. Uh, bineînțeles că vi le putem pune la dispoziție prin intermediul secretariatului. Mai avem un punct, punctul 27, dragă Robert. Aș vrea să vă aud vocea dumneavoastră plăcută. Nu, e o chestiune de subsidiaritate. Aș dori să atrag uh, atenția colegilor că am primit un aviz Următoarea reuniune, 11 ă, la Strasburg în 14 decembrie, spune președintele. A, următoarea reuniune plenară, se corectează președinte, va avea loc în 11 ianuarie. O luni după mea, să cred. Vom avea o reuniune suplimentară la Strasburg. Luni, în 14 decembrie, ne vom întâlni de la 19 până la 21. Vă aduceți sandvișurile dacă doriți, fiecare face ce vrea. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această reuniune plăcută.